Vom trece acum la vot pe raportul Mathieu cu privire la descărcarea de gestiune pentru Colegiul European de Poliție. Doamna Mathieu are cuvântul. Domnule președinte, dragi, doamnă, dragi colegi, votul uh, a, a avut loc în unanimitate la Comisia pentru Control Bugetar. Această descărcare este primordială pentru instituția noastră. Doresc să amintesc profesionalismul și efortul celorlalte agenții de reglementare pentru a respecta normele de bună administrare. Acest uh, uh exemplu nu trebuie să fie întinat de exemplul uh, de contraexemplul uh, acestei uh, uh, Academii de Poliție. Trebuie să refuzăm descărcarea bugetară pentru CEPOL, având în vedere situația pe care o cunoaștem. Nu putem să permitem să, trecem, să se treacă cu vederea uh, greșelile în administrarea fostului director și faptul că Consiliul de Administrație nu și-a luat responsabilități adoptând măsurile necesare. În fine, colegiul uh, se confruntă cu dificultăți majore din 2006 încoace și progrese nu vor fi constatate decât după 2014 și numai mai putem tolera faptul că acest colegiu are nevoie de 9 ani pentru a reveni la un nivel corect de bună administrație. În fine, vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru tot ceea ce au făcut în acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc! Votăm acum decizia în ansamblu. Este un vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a deschis vot, s-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate mare. Deci se adoptă propunerea comisiei. Felicitări, doamnei Matio. Haideți să trecem la propunerea de rezoluție. Amendamentul 2, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1. Cine e pentru? Bun. Haideți să verificăm electronic, dacă doriți. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate considerabilă. Amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 5. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 6. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 8. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Vot electronic. Votăm electronic amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu o diferență de două voturi. Amendamentul 7. Cine pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă? Abțineri? Votăm electronic. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votul final acum. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări! Următorul este raportul doamnei Fayon, țărtelți ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre. Doamna Fayon, Fayon dorește să ia cuvântul. Doamna Fayon, aveți cuvântul. Mulțumesc. Dacă colegii nu se supără, avem un vot foarte important în fața noastră și vreau să vă rog să susțineți puternic eliberarea regimului de vize pentru Bosnia-Herzegovina și Albania. Aceste țări merită acest lucru și vreau să salut astăzi aici pe ministrul de externe al uh, Bosniei și Herzegovine și pe președintele Parlamentului albanez, uh, domnul Tocali, care vor uh, merge acasă și vor da vestea cea bună venită de la Parlamentul European. Vom vota prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări doamnei Fayon și felicitări celor două țări. Conform ordinii noastre de zi, trecem acum șase rezoluții cu privire la nerespectarea drepturilor omului și justiției în Republica Democrată Congo. Haideți să votăm prima moțiune de rezoluție, amendamentul 1, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votul final. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări! Trecem acum cele cinci rezoluții cu privire la Ziua Mondială împotriva pedepsei capitale. Haideți să votăm moțiunea comună de rezoluție. Întâi, am, uh, alineatul 2. Votăm alineatul 2 prin, vot, uh, prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Aliniatul 4. Vot cu apel nominal. Am să fac acest lucru. Deci, amendamentul 2. Doriți să-l verificăm? Îl verificăm electronic? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum, aliniatul 4. Cred că există un coleg care dorește să ia cuvântul. A. S-a propus să se împartă aliniatul 4 în două aliniate și Aș dori să știu dacă există obiecții cu privire la această modificare. Deci împărțim acest aliniat în două aliniate și votăm aliniatul, aliniatul 4, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Vot final, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă cu majoritate covârșitoare. Felicitări! Și acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi și anume votul referitor la acțiunea UE privind extracția și explorarea petrolului în Europa. Aliniatul 7. Domnul Iacolino, ar dori să înainteze un amendament oral. Domnul Iacolino, aveți cuvântul. This 7 Aliniatul 7 cere o revizuire a uh, capacității Uniunii Europene de a face față uh, posibilităților de accident și există o referință specifică la anumite articole. Întregul amendament, de fapt, este o adăugire la a doua parte și uh, este redactat în modul următor. Uh, să se îndrepte mai mult înspre Marea Baltică, Marea Mediterană și zonele din nord. Aceste regiuni trebuie să fie luate în considerare. Τροπολογία. Όχι. Άρα, προχωράμε... se pronunță cineva împotriva acestui amendament oral? Nu? Foarte bine. Atunci trecem la vot separat cu amendamentul inclus. Partea întâi Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se, se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 9. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 10, împărțit în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 12, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Alinia... Partea a doua, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 13. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 15. Vot se pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 16? 16. On 16? Yes. Oh. sorry. But this is not the voting list. No, it's an okay. Ε, eh, ο έχει μία... Domnul Lansbergis ar dori să înainteze un amendament oral la aliniatul 16. Vă rog, domnul Lansbergis, aveți cuvântul. Domnule președinte, dragi, co dragi colegi, este intenția mea să introducem o mică clarificare în text, tocmai pentru a evita orice fel de interpretare greșită în cazul în care uh, țări terți ar putea fi implicate. Deci e vorba de cooperare. Uh, să, să introducem în text uh, sintagma următoare. UE și țările terțe, domnul președinte. Se opune cineva? Nu. Atunci votăm aliniatul 16 cu oral, amendamentul oral inclus. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, aliniatul 17. Amendamentul 1. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. În consecință, amendamentul 2 devine caduc. Aliniatul 22, pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, Haideți să verificăm electronic partea a doua a aliniatului 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum vot final. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări! Uh, uh, Dragi colegi, ne-am descurcat destul de bine. Atenție, vă rog, spune domnul președinte. Mai avem câteva voturi, dar nu o să dureze mult. Acum facem pauză pentru ceremonia solemnă, pentru reunificare și vom continua după aceea. Domnule președinte, doresc să comunic faptul că eram în favoare uh, acestei ultime rezoluții, dar consola mea nu a înregistrat corect votul. Doresc doar să menționez acest lucru. Chciałem podziękować za to głosowanie. Doresc să mulțumesc în calitate de raportor tuturor pentru acest vot. Alături de Comisia Europeană, am dorit, uh, dorim standardele cele mai înalte posibile. Doresc să-mi exprim de asemenea simpatia față de Ungaria, care se confruntă în momentul de față cu uh, dificultăți extreme privind deșeurile periculoase. Mulțumesc!